Bună ziua, dragi colegi. Aș dori să informez Parlamentul că, conform uh, articolului 216 alineatul 4, nu s-a făcut nicio cerere de a vota eratele anunțate ieri la ora 17, deci aceste erate sunt aprobate. Trecem